Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, colegi, bine ați venit la reuniunea Comisiei AFET de astăzi. Avem un o întârziere de minute, ar trebui să începem. În anunț din partea interpreților. Se împlinesc 36 de zile de când întreprindem acțiuni de protest împotriva condițiilor de lucru impuse de administrația interpreților. Regretăm să vă informăm că nu vom acorda nicio depășire a programului la această reuniune. Vă mulțumim pentru atenție. Președintele, nu există comunicare, am ajuns la aprobarea procesului verbal al ultimele reuniuni. Dacă nu se depun obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, procesul verbal va fi adoptat. Am ajuns la punctul 4 de pe ordinea de zi, spun un călduros bun venit doamnei Karin Kneisel, cu deja am avut ocazia să iau prânzul. Austria, după 1998 și 2006, deține pentru a treia oară președinția Uniunii Europene. Bine ați venit, doamna ministru! Uh, sunteți însoțită de Alexander Marșic, directorul politic din uh, Ministerul de Afaceri Externe. Și, nu știu, Nicolas Marșic a ajuns? A, a cer scuze, nu v-am văzut. În uh, notițele mele se spune că s-ar putea să întârziați. Nu știu cine știa acest lucru. Oricum, doamna Kneisel, avem această tradiție uh, foarte bună ca la începutul uh, unei președinții să avem un schimb de opinii cu președintele președinția în exercițiu. În urmă cu șase luni am avut onoarea să discutăm cu reprezentanții președinției bulgare și acum suntem într-o etapă crucială din istoria Europei. Pentru a putea face față provocărilor noi, trebuie să ne reformăm pentru a păstra pe linia de, plăti- de plutire un sistem internațional multilateral, multilateral. Fără a mă mai lungi prea mult, o să vă dau cuvântul pentru a ne prezenta Uh, prioritățile președinției austriece. Am o uh, comunicare cu caracter tehnic. Nu avem uh, interpretare în limba olandeză astăzi, însă nu văd vreun coleg flamand sau olandez plemen. Deci, domnul ministru Kneisel, bine ați venit la Parlamentul European, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, Vă mulțumesc foarte mult, David McAllister, domnul și domnilor, bună ziua, bienvenue este onoare pentru mine să fiu aici. Am avut deja ocazia să țin o prelegere în această sală și, în primul rând, uh, salut chipurile cunoscute, îl recunosc pe domnul Peterle, pe Eugen Freund și pe mulți alții pe care i-am mm, întâlnit în alte condiții, în ultim, circunstanțe în ultimii ani. Este plăcut să vă revăd pe unii dintre dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc și interpreților care ne vor ușura comunicarea și o să vă spun că voi uh, vorbi în limbile franceză, engleză și germană. Tocmai pentru a aduce un tribut acestor diferite limbi, nu știu, după aceea dezbaterea o putem purta, o voi purta în engleză sau voi încerca să răspund și în limba spaniolă sau în limba italiană. O să încep în uh, limba franceză. Domnule președinte, dragă David, stimați membrii acestei comisii, e o onoare pentru mine să pot să iau cuvântul în fața dumneavoastră în calitate de ministru al afacerilor externe al Austriei și, bineînțeles, în calitate de țară deținătoare a președinției UE. Dați-mi voie să vă asigur că eu recunosc importanța rolului Parlamentului European. Parlamentul European și parlamentele au un rol foarte important în procesul de legiferare pentru că este o instituție care veghează la principiul separării puterilor în stat. Acest principiu al separării puterilor executivă, legislativă și judiciară stă la temelia Europei, la temelia construcției de pe continentul nostru și această separare a puterilor ne-a ajutat să devenim ceea ce suntem acum. Și Bineînțeles, voi continua în limba lui Molière și voi uh, cita din Montesquieu, care în 1748 scria în uh, opera sa Spiritul legii că nu există libertate dacă puterea judecătorului nu este separată de puterea legiuitorului și a celui care pune în aplicare legea. Montesquieu este unul dintre filozofii mei preferați. Și, după părerea mea, este, cred, momentul să ne reamintim acest concept de bază pe care Montesquieu ni l-a explicat în urmă cu nu mult timp. Separarea puterilor în stat și respectarea controlului, principiului controlului legislativ sunt uh, chestiuni la care țin foarte mult uh, pe plan național, așa cum țin la ele și pe plan european, de aceea vorbesc despre ele în fața dumneavoastră. Și dacă pot să continui să citesc din Montesquieu, totul va fi pierdut dacă același om sau aceeași persoană va exercita toate cele trei drepturi, cele trei puteri prin care face legile, aplică legile și judecă crimele sau păcatele unuia anume. Și acum voi trece la engleză. This will be my only Chiar dacă aceasta va fi prima oară când apar în fața acestei comisii pe parcursul președinției austriece, aș dori să invit în mod uh, oficial membrii acestei comisii să purtăm un dialog uh, informal următoarele luni care să ne permită aprofundarea acestui dialog între noi. Și uh, vă rog să o primiți ca o manifestare a ospitabilității austriece. Oricine este bin, binevenit la, la un prânz în biroul meu din Viena, dacă ajungeți cumva în Viena. Domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei, pentru Austria este pentru prima dată când uh, exercităm președinția Uniunii Europene după uh, tratatul de la Lisabona, ceea ce înseamnă că în politica de securitate și apărare uh, comună avem încredere în vicepreședinta Comisiei și în alta reprezentantă să conducă și să coordoneze, să garanteze o coerență acțiunilor externe ale Uniunii Europene. Guvernul austriec susține în totalitate eforturile în altei reprezentante și aș dori să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi Frederica și echipei sale pentru munca lor excelentă întreprinsă din 2015. Uh, Am, uh, m-am înțeles foarte bine din prima clipă cu uh, Federica, pentru că avem o mare experiență comună în politica externă, politica externă fiind un lucru important pentru mine în, uh, pe parcursul întregii vieți ale mele. Într-adevăr, chiar înainte să începem cooperarea, am colaborat foarte bine cu Serviciul European de Acțiune Externă și vom continua această cooperare pe parcursul președinției noastre și prin intermediul partajării sarcinilor și uh, cred că avem cu toți expertize diferite cunoștință colectivă diferită în ministerele, în instituțiile noastre, de care putem profita pentru a ne ajuta, pentru a ne completa eforturile. Unii sunt mai apropiați de anumite regiuni decât alții și geografia rămâne un factor important în politica externă. Eu voi lucra împreună cu Federica Mogherini pentru a garanta o prezență externă coerentă a Uniunii Europene. În mod specific, Austria o va sprijini în continuare pe doamna Mogherini în eforturile dumnei de a pune în aplicare strategia globală a Uniunii Europene. În președința noastră vom, vom uh, prelua ștafeta de la Estonia și de la Bulgaria, încercând să finalizăm așa numitul uh, trio prezidențial. Știți că am convenit un program pe 18 luni care se concentrează pe următoarele puncte importante. În primul rând, o uniune dedicată ocupării și nu folosesc uh, cuvântul joburi, locuri de muncă, pentru că un job îl faci pentru a supraviețui și astăzi avem, ne confruntăm cu această problemă. Tinerii nu își găsesc locuri de muncă, o ocupare în, uh, locurile, în uh, domeniul potrivit. Pentru mine, Uniunea Europeană este, Uniunea Europeană a ocupării este, uh, este importantă. În al doilea rând, avem nevoie de Uniunea Europeană care capacitează și își uh, protejează toți cetățenii cu o politică de mediu orientată înspre viitor. În al treilea rând, o Uniune a Justiției și în al patrulea rând, o Uniune care este un puternic actor global uh, tratat cu toată seriozitatea de toată lumea. În plus, președinția austriacă se va ocupa de o serie de dosare legate de pesc legătura între dimensiunea externă și securitatea internă, reforma sistemului uh, de azil european, uh, concluzionarea negocierilor privind uh, Brexitul și o să mă refer acum la prioritățile de pe agenda noastră pe care o să le detaliez mai mult. Programul Austriei, care este intitulat O Europa care protejează, are acest titlu tocmai pentru a uh, demonstra că încearcă să răspundă în mod direct preocupărilor pe care le-au avut cetățenii europeni în ultimii ani. Drept urmare, eforturile austriece vor fi menite să consolideze uh, Uniunea Europeană, să o apropie mai mult de cetățeni și să reclădească încrederea. Încrederea pe care încrederea cetățenilor pe care am pierdut-o în unele țări. cetățenii trebuie să aibă încredere în capacitatea Uniunii de a funcționa, statele membre trebuie să aibă încredere între ele, uh, pentru că doar așa Uniunea Europeană va deveni un factor de stabilitate în lume. În acest scop, pentru uh, președinția austriacă, prioritatea va fi să creăm o Uniune Europeană care protejează și o să vă explic pe scurt câteva, uh, trei domenii prioritate. În primul rând, securitatea și migrația. În al doilea rând, păstrarea competitivității prin ajutorul tehnologiei. Digitalizarea, robotica, inteligența artificială sunt cuvintele cheie din acest punct de vedere, în legătură cu care pierdem avantajul tehnologic. Am călătorit în China și în Asia și am văzut că lipsește uh, sentimentul că trebuie să acționăm urgent în acest domeniu. În al treilea rând, stabilitatea în vecinătatea noastră inclusiv apropiere mai mare de Uniunea Europeană a statelor din sud-estul Europei, statele din uh, Balcanii Occidentali, cei, cei care mă cunosc deja. Știți că eu uh, evit să uh, vorbesc de Balcanii Occidentali, prefer să mă refer la uh, Europa din Sud-Est pentru mine, Sarajevo, Belgrad, Skopje și așa mai departe, sunt orașe europene. Dacă cineva a vizitat uh, clădirea filarmonică din Sarajevo sau uh, clădirea de uh, clădirea Muzeului de Artă Națională din Belgrad, știe că aceste orașe fac parte din Europa. Nu trebuie să inventăm o terminologie artificială pentru ele. În ceea ce privește migrația, permiteți-mi să insist asupra faptului că trebuie să lucrăm mai strâns cu state terțe pentru a garanta o politică eficace de returnări. Politica și dialogul uh, meu se va îndrepta înspre țările de origine, plecând de la um, parteneriatele cadru uh, existente. Însă, în acest sens, sunt vizate și țările de, tra- de tranzit. Țările subsahariene. Ținând seama de situația țărilor subsahariene, de provocările democra- de, demografice pe termen lung, credem că avem nevoie de un parteneriat pe termen lung cu țările pe continentul african care să reflecte interesele ambelor părți ceea ce nu s-a întâmplat în trecut. În trecut, abordarea având un sens uh, unic uh, adeseori. Președinția austriacă dorește să pună un accent mai mare pe ajutorul umanitar. În acest context, o legătură mai strânsă cu dorința statelor terțe de a coopera în sensul reprimirii solicitanților de azil va fi, va fi um, vom încerca să găsim o asemenea cooperare mai strânsă și am văzut că din păcate, în ultima perioadă s-a pus accentul prea mult pe asistența umanitară și prea puțin pe asistența pentru dezvoltare. Trebuie să oferim uh, asistență celor care au nevoie de protecție înainte de a intra în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, trebuie să-i protejăm pe cei care nu au nevoie de această protecție uh, și să-i determinăm, să-i convingem să nu pornească pe drumul dificil înspre Europa. Șefii de guvern și de stat uh, vor discuta aceste subiecte cu ocazia summitului de la Graz Domnule președinte, stimați membri, în ceea ce privește PSAC, o susținem pe înalta reprezentantă în punerea în aplicare a strategiei globale Uniunii Europene. Printre alte obiective, prioritățile noastre se vor axa pe următoarele aspecte. Sporirea securității și stabilității în vecinătatea imediată prin promovarea unei perspective europene pentru sud-estul Europei, promovarea respectării legilor internaționale și întărirea relațiilor între Uniunea Europeană și Asia. Când și în trecut deja insistam mult asupra asupra importanței viitoare a Asiei. Ultima carte pe care am publicat-o se numește Schimbarea gărzii, o transformare, o o importanță, importanța tot mai mare pe care o are uh, Asia pe plan internațional. În ceea ce privește importanța sud-estul Europei, are o importanță nu doar economică, ci și una strategică. Și aș dori să precizez un lucru. Înțeleg atitudinile sceptice exprimate de unii și de alții, însă ceea ce lipsește în cercurile noastre este observația de-a mea personală din ultimele decenii, este o adevărată gândire geopolitică. Uneori ne preocupă prea mult aspectele cotidiene, mărunțișurile și cred că ar trebui să avem o abordare mai uh, strategică. Văd și pe doamna Liomari care a sosit și am avut pri- uh, privilegiul să studiez în Franța, pe atunci am, citeam, pe, citeam pe Herodot și am, ceea ce m-a ajutat să am o gândire geopolitică și cred că această abordare geopolitică lipsește din activitatea noastră. Nu trebuie să ne pierdem în detalii. Detaliile sunt importante, desigur, însă trebuie să avem o gândire pe o scară mai largă. Și după cum am menționat deja, această parte a lumii, această regiune a lumii, sud-estul Europei, s-ar putea să intre într-un uh, gol pe care, uh, care apoi să fie umplut de alți uh, actori. Și Cred că ar trebui să evităm acest lucru și discutând despre sud-estul Europei, obiectivul președinției noastre va fi de a încuraja partenerii pe care avem, cum ar fi uh, Republica uh, Macedonia de Nord, fosta FIROM, pe drumul de aderare la Uniunea Europeană. Dorim să mergem înainte cu negocieri rapide cu Serbia și Muntenegru și să sprijinim concluziile Consiliului de săptămâna trecută, din iunie 26. Munca de pregătire pentru aderare pentru Macedonia de Nord și Albania. În plus, dorim să aprofundăm angajamentul Uniunii Europene în această regiune și în aceste motive ne dorim ca partenerii din sud-estul Europei să participe la diferite discuții și reuniuni uh, care vor avea loc în Uniunea Europeană. În mod specific, două state candidat din, uh, acea, din această regiune și Turcia, nu, se scuze, doamna președinte, șase state parteneri din uh, Europa de Sud și Turcia vor fi invitate să participe, participe la un prânz de lucru în urma uh, reuniunii miniștrilor de externă, formatul Gimlich, data de uh, 31 august, un prânz împreună cu colegii europeni, tocmai pentru a discuta o agendă comună. În plus, Austria va lucra de aproape cu această regiune, pe marginea unor uh, sarcini specifice, cum ar fi soluționarea unor conflicte bilaterale. În urma summitului de la Viena, care a continuat procesul de la Berlin din 2015, să nu uităm că există și vești bune din această regiune. Vești bune pe care uh, trebuie să le privim ca pe niște încurajări. Știu că trebuie să mai așteptăm rezultatele unor referendumuri, însă aș dori să laud um, cele două părți din Macedonia de Nord și uh, Grecia. Nu, nu le-a fost deloc uh, ușor și eu poate nu am fost niciodată un diplomat prea bun pentru că îmi lipsește răbdarea necesară, însă aș dori să le laud uh, curajul pentru că a fost nevoie de curaj pentru a obține ce au obținut ei. Multilateralismul eficient acum. Ce înseamnă acest lucru? Vă ex- exemplific cu o chestiune um, actuală. Acordul nuclear cu Iranul. Știți ce s-a întâmplat în ultimele luni? Retragerea din acest acord în uh, mai de către uh, SUA și uh, reuniunea din uh, Viena, ocazie cu care am încercat să salvăm acest acord. Și eu sunt uh, foarte sinceră și aș dori să-mi reiterez această convingere profundă. Nu este vorba doar de a pierde un acord de dezarmare. Riscul este de a ne pierde credibilitatea și când discutăm despre efectul unei uh, ordini internaționale bazate pe ordin și de efectul unei abordări multilaterale și vorbesc în calitatea unei persoane care a predat dreptul internațional. Știm că dreptul internațional a avut de suferit uh, cel târziu de la uh, războiul din Irak. Credibilitatea nu poate fi cumpărată, credibilitatea poate fi obținută și miza acordului nuclear cu Iranul este ceva extrem de important. Și președinția austriacă va face tot ceea ce țină de ea, împreună cu echipa Federica Mogherini, și împreună cu celelalte părți la acest acord pentru a-l salva. As headquartered to several international organizations such as UNH. Poate îmi permite să mă refer și la rolul Austriei ca țară unde diferite organizații internaționale își au sediul, cum ar fi Organizația Internațională um, de exemplu, OSCE-ul, care are un rol foarte important pentru dialogul între Occidentul și Estul Europei. Și o să revin la aprofundarea relațiilor între Uniunea Europeană și Asia. O nouă strategie de interconectare între Europa și Asia va, va avea un rol cheie pentru a întări și mai mult aceste relații. summitul, vom organiza un summit un summit în, uh, cu partenerii asiatici miniștrii de externe din, din blocul ASEAN se vor întâlni de asemenea cu miniștrii de externe pentru a discuta cooperarea. Așa cum se întâmplă și în, în uh, domeniul PESC, trebuie să fim pregătiți pentru tot felul de evenimente. Poate uh, vă aduceți aminte de cartea lebăda neagră din anul 2008, uh, cazurile neprevăzute de forță majoră care nu pot fi prevăzute, dar există asemenea uh, cazuri de forță majoră care au explicații concrete și din acest punct de vedere trebuie să ne pregătim uh, pentru ce se poate întâmpla. Și o să lucrăm la un, o matrice a riscurilor pentru a fi pregătiți pentru aceste situații. Ne, pre, ne preocupă profund ce se întâmplă în Yemen, în fâșia Gaza, în teritoriile palestiniene ocupate în general. Președinția austriacă va, va precupeți niciun efort pentru a susține eforturile diplomatice care să ducă la pace și reconciliere. În ceea ce când vine vorba de cooperarea cu SUA și parteneriatul transatlantic, Înțelegem că orice se va întâmpla în această dupămasă în acest oraș s-ar putea să aibă un impact asupra acestui partener transatlantic. În acest moment nu suntem prea implicați, ci mai mult așteptăm să vedem ce se întâmplă. Austria salută adoptarea mandatului de negociere a cadrului uh, post-Cotonou, negociere care va începe peste uh, două luni și vom încerca să adoptăm agenda uh, Orizont 2030. Statele din America Latină sunt partenerele noastre în eforturile de a întări multilateralismul, sunt și partenere și pentru noua strategie dedicată Americii Latine de către Uniunea Europeană. Și în concluzie, o să mă refer la punerea în aplicare a strategiei globale în Uniunea în domeniul securitate și apărare, care dorește să uh, întărească mai mult autonomia strategică a Uniunii Europene pentru a ne ridica la nivelul ambițiilor noastre globale. Este vorba de abilitatea pe care avem de a colabora cu partenerii multilaterali, acțiunile bilaterale au un rol predominant în continuare, însă Sarcina care ne revine nouă este să încercăm să combatem apariția unilateralismului. Să înțelegem că apariția unilateralismului și într-o anumită măsură bilateralismului este hrănită de cetățeni, de incertitudinile cetățenilor care au fost hrănite de asemenea de fenomenul globalizării. Deci, uh, evoluțiile din zilele noastre nu ar trebui să ne surprindă atât de mult. În primul rând, vă mulțumesc pentru atenție și vă asigur că o să, stăm la o să vă stăm la dispoziție pentru orice tipuri de colaborare, pentru că în lipsa uh, controlului democratic uh, al Parlamentului European, o Europa democratică nu va funcționa într-un mod adecvat. Vă mulțumesc! Thank you, Minister Knassel, for the overview. Mulțumim foarte mult pentru trecerea în revistă a acestor chestiuni ce vor fi preluate de președinția austriacă. Acum, formatul obișnuit este că o să dăm cuvântul eurodeputaților să pună întrebări și dumneavoastră să puteți răspunde și trage concluzii. Înțeleg că avem doar 25 de minute la dispoziție pentru că trebuie să ne părăsiți la 4 și jumătate. Sunt 8 colegi care doresc să ia cuvântul, 10. Trei și jumătate, mă scuzați. Da, uh, haideți să ne uh, încadrăm într-un minut și jumătate, domnul Preda. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentarea priorităților. Vă doresc mult succes în timpul președinției dumneavoastră. Aș vrea să menționez două chestiuni. Prima, legată de ceea ce numiți dumneavoastră Europa de Sud-Est. Vorbim mai degrabă despre Balcanii Occidentali, cred. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră legată de Bosnia-Herzegovina și alegerile ce urmează în toamnă. Și, de asemenea, uh, ținând cont de faptul că suntem în plină criză migratorie, avem coridorul sud, au, aproape 100 de mii de persoane au intrat prin Bosnia-Herzegovina și autoritățile sunt complet derutate. În al doilea rând, săptămâna trecută, pe agenda noastră în plen, am uh, avut uh, problema Moldovei. Am adoptat o rezoluție în acest sens și am cerut să nu trimitem niciun euro la Chișinău înainte să se restabilească buna funcționare a democrației. Cum comentați situația de acolo? Mulțumesc, domnul Fleckenstein. Ich kann uh, mich direkt anschließen an das. Nu pot decât să continui direct cele spuse de Cristian Preda, mai ales când vine vorba de Balcanii Occidentali. Am, v-am ascultat cu mare plăcere, doamnă ministru, în momentul în care ați spus că dumneavoastră și echipa dumneavoastră veți merge pe această cale prezentată precaut, poate chiar puțin prea precaut săptămâna trecută în Consiliu. Cred că țările din uh, Balcanii Occidentali au meritat ca, au meritat ca eforturile lor, contribuțiile lor la reforma justiției, la stabilitate să fie recunoscute. Deci este vorba de uh, credibilitate când recunoaștem acest lucru și recunoaștem că este a venit rândul nostru să facem acest lucru. Aș dori, în mod specific, să-mi exprim sprijinul pentru uh, Uh, prietenii noștri din Macedonia, unde urmează să fie organizat un referendum și cetățenii din Macedonia trebuie să înțeleagă cât, cât de bucuroși uh, suntem pentru că s-a găsit o soluție cu uh, guvernul elen. Ar fi poate un lucru și mai bun dacă și Um, guvernul german s-ar uh, implica în mod uh, direct în această chestiune. Deci ar fi foarte bine dacă guvernul german ar putea să-și clarifice poziția. Mulțumesc. Charles Steinach, în numele CERA. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, ne-ați uh, oferit un tur de orizont absolut cuprinzător și eu sunt foarte îngrijorat de faptul că nu se susține suficient ideea multilateralismului. Sunt uh, și eu împotriva acestei abordări tranzacționale pe care Europa se pare că a adoptat-o. Există un context global mai larg de care trebuie să ținem seama. În ce privește multilateralismul, mă îngrijorează comentariile făcute de președintele SUA, care a spus că este uh, îngrijorat de întâlnirea cu liderii europeni și cu doamna May și că abia așteaptă să se întâlnească cu președintele Putin. Mi s-a părut uh, un comentariu straniu de la liderul lumii libere. Sunt temeri că în această întâlnire bilaterală, dacă Trump rămâne singur cu Putin, va încerca să redeseneze harta Balcanilor de Vest și a Sud-Estului Europei. Eu sunt raportor pentru Muntenegru și mă gândesc la Crimea, mă gândesc la Donbass. Sunt uh, acolo legături uh, istorice cu Ucraina, au fost parte și din uh, Imperiul Austro- Austro-Ungar. Ce se va întâmpla dacă domnul Trump anunță că SUA recunoaște anexarea Crimeei? Secesioniștii din Donbass vor fi imitați de cei din Republica Sârbska nu știu dacă aveți răspunsuri pentru întrebările astea. Mulțumesc, întrebări foarte ușoare. Ivo Weil, de la ALDE. Doamna ministru, bine ați venit. Noi ne cunoaștem deja din trecut și mă bucură faptul că în calitate de fostă jurnalistă ați reușit să redactați un uh, program atât de cuprinzător care are o amprenta unei uh, gândiri libere, mi se pare mie. În plus, cred că aveți uh, uh, cred că ați preluat o ștafetă foarte foarte încărcată și încărcată din punctul de vedere al calității. Nu am nimic de adăugat în legătură cu prioritățile pe care ni le-ați prezentat care sunt extraordinare. Și uh, aș avea o întrebare pe care o să o pun în limba slovenă pentru a contribui la această uh, diversitate lingvistică. Europa e očitno v... Europa se pare că se află într-un fel de tranziție politică și ne îngrijorează foarte mult această tranziție politică. De fapt, ne îngrijorează faptul că populismul pare să aibă câștig de cauză. Intimidarea și inducerea fricii, xenofobia. Așadar, ce aș vrea să știu este cum o să reacționați la aceste fenomene ca politician din Austria. Cum veți combate toate aceste fenomene? Pentru că noi nu vrem ca politica Uniunii Europene să se bazeze pe incitarea la frică și populism pe viitor. Mulțumesc. În numele verzilor, Rebecca Harms. Doamna ministru, m-a iritat, de fapt, faptul că nu ați spus uh, nimic în legătură cu parteneriatul estic al Uniunii Europene și în legătură cu estul Europei, pentru că deseori Austria a criticat deciziile luate de Uniunea Europeană și continuând cele uh, spuse de Charles Tannock, aș dori să întreb Austria ce intenționează să facă uh, din acest punct de vedere. Ați menționat uh, rolul OSCE Um, ne-am întâlnit cu Alexander Huchil, vicepreședintele grupului de monitorizare din Donbass, care ne-a spus că ultimele luni din regiunea Donbass au fost unele din cele mai sângeroase din, din perioada cea mai dificilă a conflictului armat de acolo și m-ar interesa care sunt intențiile Austriei în acest, uh, în acest domeniu. Din nou, uh, Uh, și există un nou caz de încălcare a dreptului internațional de către Rusia în uh, zona uh, Mării uh, Azov. Navele ucrainiene, de exemplu, nu mai pot fi reaprovizionate datorită intervenției marinei uh, ruse și din nou, mi se pare că se profită de acoperirea oferită de campionatul mondial pentru această escaladare a acțiunilor. Mulțumesc, Rebecca Harms. Domnul Hagi uh, Gheorghe, numele GUE. Thank you. Good afternoon, madam. Mulțumesc. Bună ziua, doamnă. Cred că Europa se confruntă cu multe probleme și mă întreb dacă sunteți de acord cu mine când spun că va trebui să analizăm dacă tratatul de la Lisabona ne permite să mergem mai departe. În al doilea rând, vreau să ne vorbiți mai mult despre problema imigrației. Dacă puteți, analizați puțin uh, deciziile recente în acest sens. În al treilea rând, în ce privește Brexitul, n-ați spus absolut nimic. Așa că aș vrea să ne spuneți ce părere aveți despre Brexit. Și apoi, sunteți de acord că Europa riscă să se destrame din cauza tuturor acestor probleme? Mulțumesc. Acum de la EFDD văd că nu e nimeni prezent. Domnul Borghezio de la ENF. Grazie președinte, o grande benvenuto al ministru. Mulțumesc, domnule președinte, îi urez bun venit, doamnei ministru din Austria, care s-a referit nu numai la un cadru foarte vast de aspecte internaționale, dar S-a referit și la subiectul care interesează foarte multe guverne, inclusiv guvernul din țara mea, și uh, anume faptul că sunt tot mai mulți uh, uh imigranți uh, care de, trebuie debarcați pe teritoriul nostru și din motive în special uh, etice e nevoie de o soluție în acest sens pentru că se pun într-o lumină negativă um, drepturile omului. Dumneavoastră v-ați referit la blocarea plecărilor și aș vrea să vă întreb care sunt inițiativele care credeți că pot fi luate de președinția austriacă pentru a avea un impact mai mare în acest sens. Dumneavoastră ați lăudat acțiunile politice ale comisarului Mogherini. Însă, Până acum, rezultatele Uniunii Europene au fost destul uh, de puține și uh, puțin semnificative. Dumneavoastră credeți că veți putea avea un impact mai mare asupra acestui subiect? Dumneavoastră ați reacționat la invitația Parlamentului, care nu a fost neapărat sprijinit de Comisie, un plan Marshall pentru Africa, pentru că cred că problema se rezolvă cel mai bine de la sursă, de acolo. James Carver, one of... Mulțumesc și acum James Carver, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru a citat din Montesquieu. Și eu am citate. Poate nu sunteți de acord. Anume că țările trebuie uh, să fie poate nu neapărat libere, ci uh, să fie prospere și uh, legile au de suferit dacă sunt uh, prea, prea slabe. Vă întreb de Yemen. Credeți că este de fapt un război prin interpuși purtat de către Iran și coaliția arabă? Ce părere aveți? Mulțumesc! Mulțumim, James Carver. Acum că am avut o intervenție de la fiecare grup, mai sunt încă colegi care vor să pună întrebări. Caras, Peterle, Milan Mon și Freud. Am ratat pe cineva? A, domnul Mesterici. Un minut fiecare. În uh, timp ce uh, se vorbea, uh, doamna ministru a spus că mai sunt încă 10 minute. Domnul Caras, doamna ministru, bine ați venit la Parlamentul European. În ceea ce privește statele din uh, Balcanii de, de vest, din Balcanii Occidentali, înțeleg că preferați uh, termenul uh, Europa de Sud-Est. Una din problemele strategiei dedicate acestei uh, regiuni este că cinci state ale Uniunii Europene nu recunosc, nu recunosc independența uh, Kosovoului. Și um, cum ați putea să vă duceți contribuția la rezolvarea acestei probleme și mă gândesc și la propunerea făcută de comisie în septembrie și în septembrie sau în octombrie de a ajunge în domeniul politicii externe de la o unanimitate la voturi la decizii luate prin uh, o majoritate a voturilor Uh, exprimate, credeți că există un potențial din acest punct de vedere și apoi care ar trebui să fie mesajul cheie transmis de Uniunea Europeană la următoarea adunare generală ONU? Mulțumesc. Uh, următorul austriac, domnul Freund, de cuvântul. Da, într-o altă ordine decât mai înainte. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă, doamnă ministru. Aș dori să vă spun ceea ce am spus și cancelarului federal austriac în, uh, la Strasburg. Uh, Cred că mm, nu există nimeni care nu urează noroc și succes uh, președinției austriece. Însă există elemente care ne, ne irită. Din păcate, Uniunea Europeană nu ține de mandatul mm, uh, ministerului dumneavoastră. Puteți să ne explicați cum s-a ajuns la această împărțire a competențelor în guvernul uh, federal austriac? Și o Altă chestiune importantă pentru noi sunt relațiile cu Statele Unite ale Americii. Aveți idei concrete despre cum am putea să îmbunătățim din nou relațiile cu Statele Unite ale, ale Americii și, în al treilea rând, mantra mea, obsesia mea o, pentru o politică externă comună europeană, ați fi cu adevărat comună, ați fi de acord să se renunțe la principiul votului unanim în Consiliu? Mulțumesc, uh, domnul Meserici. Uh, thank you, Madam Minister, for... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamna ministru, pentru prezentarea dumneavoastră foarte aprofundată și cuprinzătoare. Am o întrebare concretă despre ceva ce e pe agenda noastră de lucru. În ce privește chestiunea de securitate, Parlamentul deja a emis poziția sa în vederea adoptării regulamentului. Ce intenții are președinția austriacă? Credeți că se va putea face ceva până la finele anului? Și în al doilea rând, partenerul în coaliția de guvernământ din Austria nu o să aibă impact, de fapt, asupra uh, orientării noastre de politică? Domnul Peterle. Gospa ministrița, Zelo sem vesel, da ste predstavili ambicije avstrijske. Mulțumesc! Doamna ministru, mă bucur foarte mult că am auzit că președinția austriacă are ambiții în materie de politică externă și mă bucur că insistați pe nevoia de coerență în politica noastră externă. În ce privește Balcanii de Vest, s-au pus destule întrebări deja. Întrebarea mea e următoarea. Ați menționat și Asia. Cum vedeți dezvoltarea relațiilor cu Japonia după semnarea celor două acorduri importante de mâine? parteneriatul economic și strategic cu Japonia, care vor fi evoluțiile pe viitor și, bineînțeles, mult succes în următoarele șase luni. Mulțumesc. Urmează Milan Mon, ultimul vorbitor. Mulțumesc. Bun venit, doamna ministru, în Parlamentul nostru. Aș vrea să mă refer la ceva ce ați menționat la începutul intervenției dumneavoastră. Întâlnirea cu CELAC, care va avea loc în iulie. Ce rezultate așteptați? Știu că sunt două chestiuni negative Venezuela și Nicaragua. Ați menționat poziția Parlamentului. Da, noi vom uh, veni cu o rezoluție privind situația la granița Venezuelei. Și am votat, cred, o rezoluție privind Nicaragua deja. Am uh, putea să venim și cu rezultate pozitive. Acordul UE-Mercosur, care cred că va fi finalizat în timpul președinției noastre, ce credeți că se va întâmpla așadar? Vă mulțumesc, doamna președinte. În ultimul rând o să mă refer și eu la un punct. Summitul dedicat uh, țărilor din Balcanii Occidentali a avut loc ieri și astăzi și ne-ați spus că pentru dumneavoastră sud-estul Europei va fi important. Rugămintea pe care aș avea-o, după ce în ultima perioadă am acordat o atenție deosebită uh, Albaniei și Macedoniei, Austria poate uh, va avea un uh, rol mai important pentru că în momentul în care aceste două state vor face uh, progrese reale, vom putea să și deschidem uh, noi capitole de uh, negociere. Și sper că Austria în continuare va sprijini forțele politice pro-europene din, de la Podgorița și de la Belgrad în plus. Ați spus că puteți să mai stați 10 minute alături de noi, deci avem la, mai avem la dispoziție 16 minute pentru a discuta întreaga gamă a politicii externe europene. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări interesante. O să încerc să leg întrebarea dumneavoastră cu cea a colegului nostru român alegerile din sud-estul Europei, din Bosnia și Herțegovina și situația din Moldova. În mod sigur, în octombrie, după alegeri, preconizez să vizitez Sarajevo pentru a face o impresie despre ce se întâmplă acolo. În Bosnia și Herțegovina am insistat asupra importanței uh, reformei sistemului electoral uh, partenerii noștri de discuții întotdeauna ne-am spus că trebuie să ne ajutați. Din păcate, ajutorul nu face parte din, nu poate fi încadrat într-o acțiune uh, concretă uh, diplomatică. Deci am insistat pe necesitatea reformelor, nu doar din punctul de vedere al sistemului electoral, dar și din punctul de vedere al stabilizării, din punctul de vedere al creării unui nucleu de siguranță de securitate în acest uh, stat. În ceea ce privește Moldova, cunosc prea bine rezoluțiile Uh, Parlamentului European. O să mă ocup personal de această chestiune. Săptămâna viitoare o să vizitez Bucureștiul și Chișinăul, însă înainte de a adopta poziția în legătură cu Moldova, aș dori să discut acest subiect cu Federica Mogherini pentru ca aceste decizii să fie coordonate. Domnule președinte, domnule McAllister, uh, m-ați întrebat uh, care sunt progresele necesare. Da, nu poate fi vorba de un act de uh, grațiere, de grație din partea noastră. Trebuie să fie respectate anumite condiții pentru a fi declanșate anumite mecanisme. Și este important, uh, din acest punct de vedere, uh, să vedem dacă regimul de liberalizare a vizelor funcționează sau nu vis-a-vis -vis de Belgrad din acest punct de vedere, suntem cam sceptici. Politica de liberalizare a vizelor uh, din Serbia trebuie să se alinieze uh, celei europene, mai ales din punctul de când vine vorba de migrația ilegală prin uh, Belgrad, prin Serbia, din Iran, de exemplu. Este un punct foarte important pentru noi. Deci, anumite criterii trebuie să fie respectate, um, servicii contra altor servicii și este un principiu pe care l-am respectat și am cerut ca Macedonia de Nord și uh, Albania, dacă respectă aceste criterii, uh, să poată să adere la Uniunea Europeană. Domnul Fleckenstein s-a referit la uh, Nordul, la Macedonia de Nord și la sprijinul pe care o trebuie să-l acordăm Uh, capitalei Skopje, în ultimele luni am avut relații foarte bune cu miniștrii de externe din cele două state și mie mi se pare că acești doi miniștri de externe uh, sunt a curajului de care avem nevoie în uh, politica externă a Uniunii Europene. Și în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, în funcția mea prin competențele pe care le am, voi face tot ceea ce ține de mine pentru ca aceste eforturi să dea și roade. Domnul Tenoc. Dumneavoastră mi-ați pus o întrebare referitoare la întâlnirea lui Trump cu Putin, ce ar putea ieși de acolo. Ați pus această întrebare și mie automat mi-a venit în minte o poză mai veche de la o conferință de mai de mult. Am citit foarte multe texte scrise de Winston Churchill. După părerea mea, Winston Churchill a fost cel care știa faptul că e o iluzie să credem că există uh, ideea de intimitate. Atunci când doi oameni se adună și vorbesc chiar și doar ei doi, Uh, nu există acolo intimitate, se vorbește despre interese naționale. Un coleg israelian cu care m-am întâlnit în urmă cu câteva săptămâni este analist politic, a venit la mine la birou și mi l-a descris pe președintele Trump în următoarele cuvinte. Trump are instincte, dar nu are strategie. Un lucru pe care probabil anturajul lui va trebui să-l gestioneze. Uh, Ceea ce ne lipsește astăzi este faptul că nu avem încă oameni capabili să înțeleagă care sunt interesele, ca acestea să nu fie ignorate în detrimentul unei chimii. Și chimia e importantă, dar nu e o soluție. Să-l citez pe fostul prim-ministru Lloyd George, un conațional la dumneavoastră, care a spus în 1990 că nu avem nevoie de diplomați, că ei sunt doar o pierdere de timp și de bani. Și apoi am văzut uh, ce tratate s-au semnat ulterior. Lucru care a fost descris în cartea lui Macmillan, Paris 1919. Sunt pe deplin convinsă că există un risc, dar Haideți să încercăm să avem încredere în cei care gestionează aceste relații. Uneori protocolul și diplomații chiar au un rol de jucat. Ivo Weigel, mă bucur să vă, să vă revăd. Îmi aduc bine aminte de discuțiile pe care le-am uh, purtat în momentul în care erați ambasador al Republicii, uh, Republicii Slovene în uh, Viena moment în care aveam uh, sarcini în domeniul uh, jurnalistic și vizitam deseori Ljubljana și Slovenia. Întrebarea dumneavoastră se referea la populism, la xenofobie, la naționalism și uh, ce abordare trebuie să avem vis-a-vis -vis de această formă ieftină de a face, de a face politică. Cred că trebuie să ne îmbunătățim spiritul critic în general. Nu cred că există soluții uh, simplă. Eu personal nu folosesc uh, termenul populist. Mie mi se pare că este un termen conflictual uh, de care, care este folosit prea mult. Mie mi se pare că este vorba de uh, temeri, de lipsuri care se, uh, care se manifestă în rândul cetățenilor și tocmai de aceea uh, Um, am insistat asupra importanței de a ne reapropia de cetățeni. Cred că mulți dintre cei care iau decizii um, au cam pierdut legătura cu pământul și tocmai de aceea mie mi se pare că trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Și uh, pentru mine va fi important, uh, sau răspunsul pe care pot să-l dau este să ne orientăm în funcție de realitățile uh, existente cu orice decizii pe care le luăm. Rebecca Harms, uh, mă bucur să vă revăd și pe dumneavoastră. Nu știu dacă vă aduceți aminte, însă uh, în data de 2011 ne-am întâlnit în orașul Frankfurt am Oder, discutând politica energetică. Aveți uh, dreptate, m-am cam pierdut în discursul meu, am sărit peste câteva paragrafe și mă bucură faptul că m-ați întrebat în legătură cu parteneriatul estic, Ucraina, estul Ucrainei și așa mai departe. Nu am vizitat uh, estul Ucrainei, dar am uh, vizitat timp de trei zile Ucraina, Kievul și uh, vestul Ucrainei, orașul Vov, și în ceea ce mă privește pe mine personal. Cum uh, putem să facem ca viața cotidiană a oamenilor din regiunea Donbass să devină suportabilă din punctul de vedere al accesului la electricitate, la apă potabilă și din punctul de vedere al uh, deminării uh, teren, uh, terenului uh, uh respectiv. Am, m-am întâlnit cu diferiți uh, actori prezenți în, în zona respectivă am discutat cu mulți dip- uh, uh, diplomați care recurg la uh, diplomația preventivă, care nu este percepută de cei la, care sunt acolo la fața, la, la fața locului. Un general francez mi-a spus mie la un moment dat că pentru o, asemenea diplomație preventivă nu se primesc uh, medalii de onoare pentru activități de bravură uh, Uh, în război, dar vă asigur că există asemenea activități diplomatice cu caracter preventiv în Ucraina de Est și de fiecare dată când am ocazia discut cu colegi din Ucraina, cu colegi din uh, Rusia și din punctul meu de vedere prioritatea ar trebui să fie conferită uh, Uh, acestei vieți cotidiene a oamenilor de la fața locului care să devină suportabilă. Și din păcate există foarte multe motive pentru care acest lucru încă nu este posibil. Însă vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați uh, adresat această întrebare privind Ucraina, un subiect peste care sărisem în intervenția mea inițială. Domnul uh, Hagi Gheorghiu din Cipru m-a întrebat în legătură cu migrația și Brexit. În legătură cu Brexitul, vă pot spune că domnul comisar Barnier este responsabil pentru negocieri. M-am întâlnit deja cu dumnealui. Este un subiect uh, pe care îl vom discuta în octombrie. Um, doresc să vizitez și Irlanda pentru că știm că chestiunea Irlandei are o importanță esențială în acest moment, însă în acest moment uh, uh, nu pot să spun mai multă, pentru că uh, competențele principale revin domnului Barnier și pe de altă parte evoluții, există o evoluție foarte, există evoluții foarte rapide în Regatul Unit din acest punct de vedere. M-ați întrebat de asemenea dacă Uniunea Europeană se poate destrăma. Eu cred că am trecut prin perioada și mai dificilă. Mi-aduc aminte de primăvara anului 2003, când uh, în contextul iminentului război din uh, Irak exista o Existau divergențe profunde în Uniunea Europeană, dar nu doar în Uniunea Europeană, chiar și în NATO. Secretarul general al NATO nu știa ce se va întâmpla în continuare. Deci, exista această divi, uh, divizare profundă în multe, în multe domenii. Există diferență și um, o diviziune între nord și sud, între est și vest. Însă, noi suntem convinși de o politică a pașilor uh, mărunți, să lucrăm pe uh, chestiunile în legătură cu care există un numitor comun și să nu ne pierdem uh, cu alte, cu alte probleme. Și domnul Borgheziu acum. Centri de zi San Paco, il blocco delle partenze, etc., etc. I may answer in, in, in English because I lack the Italian terminology on... O să vorbesc în engleză pentru că nu am vocabularul în italiană cu toate, acești, uh, toate aceste cuvinte. Pot să vă spun, domnule Borchezio, că nu vom reuși să îi facem pe toți să plece. Avem 65 de milioane de refugiați la nivel mondial. Care este abordarea Austriei? Ei bine, în ultimele săptămâni am uh, încercat să avem un proces de reflexie. Instrumentele pe care le avem astăzi la dispoziție, Schengen, Dublin, toate vin dintr-o epocă pre-globalizare. abordarea noastră este să facem autoritățile să meargă înspre oameni, în loc să îi lăsăm să treacă mediteraneană și, Mediterana și să vină spre autorități. Um, doar cei puternici reușesc să facă acest drum, oricum, așa cum bine a subliniat cancelarul Curți. Am uh, discutat cu mai multe capitale din Europa și cred că trebuie să înțelegem că ceea ce se întâmplă astăzi la nivel migratoriu trebuie să fie rezolvat prin instrumente care au în vedere fluxuri globale de oameni. Am vorbit despre cele 10 amenințări iminente la adresa securității, uh, demografia, diferența între venituri, migrația. Sunt lucruri care nu vin din senin, ci pur și simplu acum începem să fim afectați în mod diferit. Dumneavoastră în Italia din 2011, noi în Europa Centrală abia din vara lui 2015. Deci, cred că trebuie să venim cu instrumente noi care să răspundă unor uh, fluxuri globalizate. Apoi, Yemen a fost următoarea întrebare. Nu v-am văzut unde sunteți? Da, este un război prin interpuși. Și nu mă gândesc doar la Yemen. De fapt, toate războaiele din Irak, Siria, Yemen sunt războaie prin interpuși. Eu, personal, în ultimii 15 ani nu am folosit niciodată cuvântul sau termenul război civil. Aceștia sunt așa numite războaie proxy. Am uh, ascultat uh, părerea domnului Griffiths, uh, trimisul special al ONU, care a făcut declarații foarte clare cu privire la Yemen și l-am ascultat atentă. Iranul n-a fost o problemă înainte să înceapă bombardamentul în 2015. Yemenul nu este pe radarul nostru unde fug refugiații iemeniți ca să scape de bombe? Se duc în Somalia, nu trec Mediterana. Rămân în cornul Africii pentru a putea supraviețui. Deci, Yemenul este cea mai mare tragedie umanitară din 45 încoace. Cu tot respectul pentru ce se întâmplă în Siria în ultimii ani am uh, fost în Siria și știu că acolo e o dramă reală, dar Yemen e un dezastru veritabil. Deci cred că trebuie să lucrăm în mână cu trimisul special ONU și cu cei care încearcă să facă ceva. Kosovo, ja. Domnule Caras, um, recunoașterea Kosovoului Răspunsul, singurul răspuns posibil este să discutăm, să discutăm, să discutăm. Așa înțeleg eu diplomația, așa înțeleg eu politica externă. Nu ar trebui să în, nicio, în, în, în, nicio, în niciun caz să distrugem punțile uh, existente. În 21 mai am fost în, Pri, în Priștina și a fost regretabil să văd cât de repede s-a putut înrăutăți atmosfera din această regiune. Nimeni nu putea ști la ora 12 ce urma să se întâmple la ora 17. Și cred că cu toții trebuie să rămânem vigilenți și să facem apel la maturitatea la maturitatea politică. Știm că se spune că în această regiune a avut, există o mai multă istorie decât poate fi digerată și cred că în acest context avem nevoie de o mai mare măsură de uh, pragmatism. În ceea ce privește luarea unor decizii cu majoritate, cred că trebuie să ne gândim foarte bine la, la această posibilitate. Modul de a lua decizii este un lucru, însă ceea ce este mult mai important pentru mine este atunci când uh, este vorba de marile state uh, europene care au o mai mare răspundere um, istorică, dacă acestea ar prefera o abordare, o politică externă bilaterală sau în interiorul unei organizații. Pentru că Um, tot mai puțin miniștri participă, participă la aceste consilii. Avem niște am, uh, ambasadori uh, extra, extraordinari și funcționari extraordinari, însă instituția noastră se numește Consiliul de Ministri. Și uh, ce facem noi acum nu este decât să copiem activitatea, munca ambasadorilor și a funcționarilor din acest domeniu. Deci mi-aș dori o implicare mai uh, mare din partea miniștrilor de externe. Și acesta este punctul. Uh, cum pot să interesez pentru anumite subiecte uh, miniștrii de resort? Apoi. Mm competențele ministerului meu. În acordul de uh, guvernare se reflectă ceva care se manifestă în mai multe state europene după tratatul de la Lisabona. Sunt comasate diferite agende europene în cabinetul uh, primului ministru, în cabinetul, cabinetul cancelarului în cazul nostru. Uh, deci este o tendință care s-a continuat, a apărut prima dată în alte ministere. Uh, trebuie să recunosc că eu am o agendă extrem de încărcată, nu am sentimentul că, nemai având afacerile europene, am mai puțin de lucru. Uh, fac parte din Consiliul uh, Ministrilor de Externe și Uh, particip la reuniunile acestui uh, organism și în plus la o sumedenie de reuniuni bilaterale. Deci nu am această percepție că am, mi-a fost răpită o competență din mandat. Apoi, o altă întrebare privind relațiile transatlantice. Un răspuns foarte simplu, să discutăm de pe, un, de pe picior de egalitate și în acest punct de vedere mi-aș dori o Europa mai uh, Uh, conștientă de propriile, de, de propriile competențe. Domnul uh, Meserici. Vă mulțumesc, uh, nu pot să vorbesc prea bine maghiară, înțeleg puțin limba maghiară. Policy. Ce fel de relații ar trebui să avem cu Rusia, cred? Cum am uh, răspuns în întrebarea de mai devreme, voi spune, instrumentele pe care le avem, inclusiv regulamentul Dublin, vin de dinaintea globalizării. Ne gândeam atunci că probabil vom avea un maxim de 100 de oameni care să vină să ceară azil. Astăzi situația e complet diferită. Iar pentru asta e nevoie de instrumente diferite. În ce privește Rusia, Rusia este un partener în multe privințe și va trebui să lucrăm împreună în uh, aceste privințe. Și să ținem seamă de de ce este acolo um, la nivel geografic. Nici nu știu cum să mă exprim. Și acum Asia și America Latină. Mai avem doar un minut pentru a răspunde la această întrebare referitor la America Latină. E bine, săptămâna viitoare voi încerca să petrec cât mai mult timp posibil cu colegii din America Latină și abia aștept să-i reîntâlnesc pe unii dintre ei. În timpul adunării generale, America Latină va fi pe agenda noastră. În germană este o, o vorbă Anume, trebuie să ne concentrăm pe priorități. Nu putem să le facem pe toate. Este un continent întreg, da, și trebuie să avem legături cu el. Dumneavoastră însă, probabil că aveți o altă perspectivă decât mine, care vin dintr-o țară din centrul Europei, care privește mai mult spre sud-est decât de cealaltă parte a Atlanticului. Asta e un fapt. Îmi pare rău. Asta e Trebuie să dăm dovadă de realism. Vom face tot ce putem, însă în următoarele șase luni vom avea în vedere ca prioritare mai mult temele pe care le-am menționat eu în intervenția mea. Dacă vreți să fiu realistă, nu pot să mă ocup de America Centrală și America Latină în aceeași măsură uh, în care mă ocup de celelalte zone. Avem însă Serviciul European de Acțiune Externă și săptămâna viitoare avem uh, reuniunea CELAC, adunarea generală, și ați uh, adus în discuție Nicaragua și Venezuela. Noi monitorizăm cu mare atenție situația. În uh, ce ne privește, nu avem o ambasadă Austriei la Caracas, dar prin SEAE urmărim îndeaproape situația și dacă va fi nevoie, dacă va apărea urgență, voi face tot posibilul pentru a mă ocupa, pentru a mă duce acolo. Vom uh, partaja sarcinile împreună cu Federica Mogherini, unde va fi necesar. Deci, dacă este nevoie, dacă va apărea urgență, am să mă deplasez acolo. Acum, la nivel personal, pot să vă spun că America Latină mi este foarte dragă, mi-e foarte aproape. Cred că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc pentru timpul acordat, mult succes și aștept să ne revedem în împrejurări bune, sper. Minister Kneisel, we thank you for this debate. Doamnă ministru Kneisel, vă mulțumim pentru această dezbatere și urăm foarte mult succes Austriei în găsirea unui consens și în rezolvarea problemelor din diferite domenii de politică în Europa. Mulțumim încă o dată și drum bun înapoi către Viena. Stimați colegi, deja avem 20 de minute de întârziere, așa că vă sugerez să continuăm ședința noastră. Cei care nu mai sunt interesați de evoluțiile din Muntenegro sunt invitați să părăsească sala, ca să putem continua. Într-un minut reluăm. So, ladies and gentlemen, we're 20 minutes. Doamnelor și domnilor, deja avem 20 de minute întârziere, așa că haideți să continuăm. Trecem la punctul 5 de perna de zi. E vorba de raportul Comisiei 2018 privind Muntenegru. Am discutat um, proiecte de raport cu privire la Serbia, Kosovo și Albania în iunie, iar acum trecem la această țară grozavă. 2025 um, a fost um, data pe care ne-a indicat-o Comisia pentru Muntenegru împreună cu Serbia și Albania să se alăture Uniunii Europene. Desigur, Deja s-au deschis 31 din cele 35 de capitole de negociere, dar Muntenegru încă se o confruntă cu probleme serioase în lupta împotriva criminalității organizate și în garantarea libertății mass mediei. Fără întârziere, îi voi da acum cuvântul raportorului nostru, domnul Charles Stanock. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știu că ne întâlnim în această dupămasă pentru a discuta despre Muntenegru, iar la Londra au loc întâlnirile în format Berlin, un oraș pe care îl reprezint și îmi pare rău că uh, fostul um, ministru de externe din țara mea nu a putut participa ieri, dar uh, cu siguranță că este un semn bun, înseamnă că Regatul Unit vrea în continuare să se implice în um, procesul din Balcanii de Vest. Eu am fost uh, raportor deja de câțiva ani și am încercat să găsesc un echilibru între mm, laudele pentru progresul făcut până acum și nevoia de îmbunătățire. Muntenegru rămâne mm, țara care se descurcă uh, cel mai bine. În intervențiile mele precedente am spus că avem vești bune, așa cum a spus și dumneavoastră, am deschis 31 din 35 de capitole de negociere și acum cred că putem aștepta un pic mai mult de la Muntenegru decât de la negocierile cu celelalte țări. Uh, și, um, într-adevăr, și pentru Muntenegru, ștacheta este un pic mai sus și așteptările sunt mai mari. Îl felicit pe președintele Vucanovici pentru alegerea sa. Raportul Comisiei Europene a ajuns la concluzia că toate mm, libertățile alegătorilor au fost respectate, lucru binevenit. Mă bucur că toate partidele politice s-au întors în Parlamentul Muntenegru după boicotul parțial care a fost mm, instaurat în 2016. Așa cum am notat și eu în proiectul meu de raport, este vital ca toate părțile să se întoarcă la guvernare necondiționat. Și este foarte important ca guvernul să fie răspunzător, să respecte recomandările pentru viitoarele reforme, pentru că acestea nu pot fi puse în aplicare decât dacă toate partidele se implică, dacă opoziția este la locul ei. În acest raport, de asemenea, ne concentrăm și pe nevoia de a îmbunătăți libertatea mediatică și statutul ziariștilor, dezbaterea în jurul RTCG și gestionarea acestuia ne preocupă. Este, desigur, o problemă de care Muntenegru trebuie să se ocupe acasă, dar este și o oportunitate oportunitate pentru a demonstra bune practici și este o șansă pentru guvern să-și demonstreze angajamentul ferm um, în uh, crearea unui mediu liber pentru mass media. Uh, Oliviera Lachici, un ziarist, a fost um, uh, împușcat în picior și un alt ziarist a fost implicat uh, într-un atac cu o mașină capcană în, uh, în fața casei sale. Cei doi ziariști uh, se ocupau de cazuri de corupție și au fost uh, țintiți anul trecut din aceste motive. Aceste cazuri sunt extreme și s-a um, observat, s-au identificat nouă cazuri de astfel de atacuri. Însă sunt foarte multe împotriva ziariștilor și este nevoie de soluții adecvate. Iar uh, acestea, toate aceste probleme au nevoie de soluții. Salutăm uh, îmbunătățirile de până acum, dar este nevoie de mai mult. În uh, ultima parte aș dori să mai vorbesc și despre procesul în desfășurare cu privire la tentativa de lovitură de stat uh, din 2017. Uh, Salut modul în care s-a desfășurat acest proces, toate audierile au fost uh, făcute publice. Cu siguranță că această transparență va da roade pe viitor și, de asemenea, va duce la evitarea tuturor teoriilor conspirației. Cred că Muntenegru rămâne pe direcția potrivită. Parlamentul European salută progresul continuu în direcția potrivită și um, cred că acum nu mai. Uh, timpul uh, va rămâne să rezolve celelalte probleme și este o chestiune de timp până când Muntenegro va deveni un uh, membru al Uniunii Europene. Aștept observațiile dumneavoastră. Mulțumesc. Charles I would now like to give the floor to Mulțumesc, domnule Tanăc. Acum îi dau cuvântul domnului David Martin, președintele Delegației pentru Muntenegru a Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă Uh, nu vă supărați, um, um, voi rezerva un timp dublu pentru că trebuie să intervin și în numele colegului meu, vicepreședintele Andrew Lachis. În primul rând, domnul Praxis vrea să-i mulțumesc uh, domnului Tanoc pentru munca făcută și pentru cooperarea din ultimii ani. Este un adevărat prieten al Muntenegrului și leadership-ul său um, uh, va, îi va lipsi, nu știu unde mergi, Charles, dar cu siguranță că leadership-ul tău ne va lipsi. Strategia pentru Balcania a Uniunii Europene sublinează progresul făcut de Muntenegru. Aproape toate, tot, aproape toate capitolele de negociere au fost deschise și uh, mai sunt și câteva capitole care au fost închise provizoriu. De aceea este foarte important ca autoritățile din Muntenegru să-și continue eforturile și chiar să le intensifice, astfel încât Muntenegru până în 2025 să devină cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. Domnul Andrew Lacris este de acord cu cele spuse de domnul Tenoc în raportul său când vine vorba de îmbunătățirile necesare în uh, ceea ce privește îmbunătățirile îmbunătățirea libertății presei și a statului de drept și de aceea se subliniază nevoia constantă de reforme în administrația publică și o mai bună utilizare a bugetului social pentru sprijinirea securității sociale. Adoptarea strategiilor privind protecția copiilor și combaterea discriminării pe piața muncii au reprezentat semne foarte bune. Colegul nostru spune că așteaptă o cooperare foarte lină pe marginea acestui raport, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți. Și acum, dacă îmi dați voie, mă voi exprima și eu un nume personal ca președinte președinte al Comitetului de Stabilizare. În primul rând, aș dori să mulțumesc și eu lui Charles pentru acest raport foarte cuprinzător și, de asemenea, aș vrea să îi spun că majoritatea elementelor din acest raport vor fi incluse în um, concluziile întâlnirii de săptămâna aceasta. În ceea ce privește întoarcerea opoziției, este o, o veste foarte bună democrații eh, sunt eh, foarte pro-europeni și cred că pot să joace un rol vital în Parlamentul din Muntenegru, asigurând duse se că guvernul merge în direcția potrivită către aderarea la Uniunea Europeană. În ceea ce privește alegerile prezidențiare, eu am o părere mai critică. Este adevărat ceea ce a spus Charles, au fost respectate libertățile fundamentale, dar la o analiză mai aprofundată ne-am dat seama că nu s-au raportat suficient aceste alegeri, că nu au existat suficiente dezbateri și că alegătorii au avut probleme în a face o alegere în cunoștință de cauză transparența și profesionalismul uh, Comitetului Electoral um, a pus câteva probleme. OSCE a făcut câteva recomandări de reforme cuprinzătoare de care știu că Parlamentul și Guvernul le analizează și acum, odată cu reîntoarcerea opoziției, sperăm că câteva din aceste reforme vor putea fi puse în aplicare. În ceea ce privește libertatea mediatică, da, avem într-adevăr câteva îngrijorări la care Charles a făcut referire, dar Cred că ceea ce putem spune este că nu s-a făcut nici un progres în ceea ce privește libertatea mediatică. Nu neapărat că s-au făcut pași înapoi, dar nu s-au făcut progrese. Deci guvernul trebuie să facă mai multe în acest sens. În raportul lui Charles nu s-a menționat un aspect care cred că totuși trebuie subliniat, și anume dreptul la proprietate privată am um, primit în calitate de președinte al delegației pentru Muntenegru numeroase plângeri cu privire la expropierile arbitrare de către autoritățile din Muntenegru în uh, numele interesului public. Se pare că lipsește cu desăvârșire conceptul de proprietate privată din Constituția din Muntenegru, iar interesul public este și el definit în termeni foarte, foarte vagi. Deci sper că putem uh, să facem progrese și în acest domeniu și, desigur, în strânsă legătură cu asta să se poată um, returna proprietățile care au fost confiscate în timpul regimului comunist. Da, Charles s-a făcut uh, foarte multe pe acest subiect de-a lungul anilor. Vreau uh, să îl felicit pentru cele făcute și sper că acest raport va fi votat cu o majoritate covârșitoare. Thank you, David Martin, for your remarks. Mulțumesc, David Martin, pentru remarcele tale în calitate de președinte al Delegației pentru Muntenegru și în numele raportorului din umbră din partea SND. Trecem acum la ceilalți raportori din umbră. Din partea PPE, domnul Peterle. Alipa, gospod eh, predsednik. eu sunt hvaležen koleg... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului Tanak pentru un alt raport foarte bun și foarte realist cu privire la Muntenegru. Mă bucur foarte mult să văd că s-au făcut în general progrese. Nu voi uh, repeta cele spuse de uh, colegii mei cu privire la elementele pe care încă trebuie să mai facem progrese. Colegii mei au spus că Uh, se poate face acest uh, progres uh, și tocmai de aceea Muntenegru se descurcă atât de bine în ceea ce privește negocierile. Apoi mai este aspectul problematic al frontierei cu Kosovo. Cred că și ministrul de externe austriac s-a referit la acest uh, aspect. Sper că um, această țară va continua pe aceeași direcție. Delegația noastră va fi acolo săptămâna viitoare și acest lucru mă bucură foarte mult. Mulțumesc! Thank you, Alois Peterle. Mulțumim foarte mult, Peterle. Din partea grupului ALDE, domnul Rados. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja bih želio Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Tanoc pentru acest raport foarte bun și foarte echilibrat. Sunt de acord cu evaluarea generală în ultimul an, Muntenegru a făcut progrese semnificative. Cu toate acestea, în câteva domenii importante, nu s-a avansat deloc. În special în ceea ce privește libertatea presei, care este unul dintre cele mai importante domenii care arată soliditatea democrației dintr-un anumit stat. Deja de mulți ani de zile lucrurile stagnează și se observă foarte multe atacuri și intimidări uh, la adresa ziariștilor, de asemenea o cenzură și presiuni financiare. Unde negru a adoptat câteva legi importante cu privire la finanțarea ONG-urilor și câteva legi importante în domeniul audiovizualului. Toate aceste aspecte creează premisele unei democrații mai solide, însă, și în aceste domenii trebuie să vedem ce se întâmplă cu punerea în aplicare a acestor acte legislative foarte importante. Pentru că știți cu toții că este foarte ușor să se adopte niște legi, dar este mai greu ca acestea să fie puse în aplicare. S-au făcut totuși progrese în diverse domenii, precum achizițiile publice. Și acesta este un domeniu care dă naștere la foarte multe cazuri de corupție. Aș vrea să salut deschiderea capitolului 25, care care vorbește despre instrumente digitale pentru înregistrarea pământurilor. Tehnologiile digitale ar trebui să fie folosite mai des pentru afaceri în Muntenegru și, de asemenea, ar trebui ca publicul să aibă un acces mai mare la toate aceste instrumente, care sunt importante nu numai când vine vorba de vânzarea de pământuri, de proprietăți, dar și în alte domenii. Mulțumesc încă o dată, domnule Tanoc, pentru un raport foarte, foarte bun. Hola, Liepa. And now we come to the green group. Mulțumesc. Acum, din partea verzilor, domnul Meserici. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mă alătur colegilor mei și să-l felicit pe domnul Teanăc cu privire la acest proiect de raport. Este, într-adevăr, un proiect foarte bun și un text foarte echilibrat. S-ar putea, într-adevăr, ca Muntenegru să fie unul dintre cazurile cele mai ușoare cu care ne confruntăm în Balcanii de Vest, dar asta nu înseamnă neapărat că uh, e ușor să faci un raport în acest sens. Așa că felicit încă o dată pe domnul Teanăc. Nu vreau să mă aplec aleg foarte mult asupra progresului pe care l-am văzut până acum în Muntenegru și pe care îl salutăm. În general, suntem um, satisfăcuți de direcția în care merge țara e direcția integrării în Uniunea Europeană și, uh, desigur, noi sprijinim toate țările din Balcanii de Vest în uh, demersurile lor de a se alătura Uniunii Europene. Trebuie totuși să subliniez câteva aspecte problematice. La aliniatul 7, raportorul spune pe bună dreptate că unul dintre elementele cele mai importante în lupta împotriva corupției este Agenția Națională Anticorupție. Dați-mi voie să subliniez faptul că un ONG foarte vizibil a avut uh, ca director un membru care făcea și el parte din această agenție anticorupție și care a uh, trebuit să demisioneze. Și nu este singurul caz în care un astfel de personaj este înlăturat. Nu zic că este o tendință generală, dar mi se pare că este un semnal de alarmă și cred că ar trebui ca acesta să atragă atenția guvernului cât mai uh, mult cu putință. Când vine vorba de combaterea corupției, și aici vorbesc din experiență, cred că este nevoie de transparență cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici. Și nu toate statele membre dau dovadă de transparență în acest sens. Mă bucur foarte mult, totuși, că avem destul de multe informații. Asta ca urmare a modificărilor legislative din um, iunie. De exemplu, informațiile cu privire la autostrăzi, privatizare, sectorul energetic sau um, bugetul um, dinaintea alegerilor. Avem destul de puține informații în acest sens și cred că trebuie să inversăm această tendință dacă chiar vrem să combatem corupția. Deci, transparența ar trebui să devină o prioritate. Când vine vorba de mediul înconjurător, aici sprijinim pe deplin formularea foarte bună de la aliniatul 29 ar trebui să mai adăugăm nevoia unor evaluări de impact asupra mediului înconjurător al centralelor um, hidroelectrice și vom transmite un uh, amendament în acest sens. Apoi, proiectul de pe râul Moravia um, are un impact care trebuie și el analizat. Și Ultima parte legată de misiunea de observare a alegerilor. Sunt de acord cu raportul general din partea OSCE. Dați-mi voie însă să fac o observație generală. Nu ceea ce se întâmplă în ziua alegerilor contează neapărat cu privire la echitabilitatea și transparența alegerilor. Până la urmă e vorba și de perioada premergătoare a alegerilor, care nu se limitează numai la campania electorală. Și cred că trebuie să ne concentrăm și pe această perioadă și să găsim niște instrumente mai eficiente de evaluare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Meserici, pentru vers, domnul Hagi Georgiu. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte multe lucruri de spus, pentru că, într-adevăr, Muntenegru a făcut deja foarte multe în acest uh, proces premergător aderării. Vreau să îl felicit și pe domnul Tenoc pentru acest raport foarte echilibrat. A făcut o muncă excelentă. Într-adevăr, însă, Muntenegru mai are foarte multe de făcut pentru a deveni un stat membru al Uniunii Europene. Sunt de acord cu domnul Meserici, care a spus că uh, foarte multe țări se confruntă cu aceleași probleme ca Muntenegru, însă noi uh, trebuie să luăm măsuri la nivelul țărilor care doresc să devină membre. Corupția este un aspect foarte important, apoi îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, un alt aspect important, libertatea presei, este o problemă foarte mare în această țară și modul în care se cheltuiește banul public. Trebuie să analizăm toate aceste elemente și cred că trebuie să încercăm uh, să facem lucrurile să avanseze într-un mod cât mai eficient cu putință. În acest raport se vorbește despre aderarea Muntenegru la NATO. După părerea noastră, o țară care dorește să devină membră a Uniunii Europene Uh, nu are legătură, statutul său de membru nu are legătură cu statutul de membru al altei organizații de pe suprafața Pământului. Mulțumesc, domnule Georgiu, din partea EFTD nu avem pe nimeni, din partea ENF nu, din partea membrilor neafiliați nu dorește nimeni să intervină, deci uh, mai am uh, un singur solicitant pe domnul Pițula. Vă rog. Pozdravljam još jedno izvješće kolege Charlesa Tenoka Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Tanoc pentru raportul său foarte echilibrat. Aici au fost subliniate domeniile în care Muntenegru a făcut progrese semnificative în ultimii ani, dar mai sunt foarte multe aspecte problematice. Creșterea numărului de crime și de cazuri um, de violență legată de criminalitatea organizată. Cred că trebuie să ne concentrăm pe libertatea presei, pe aceste amenințări la adresa ziariștilor. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și progresul general făcut de Muntenegru prin deschiderea celor 31 de capitole de negociere din 35, ceea ce face ca Muntenegru să se descurce cel mai bine dintre toate statele din Balcanii de Vest care doresc să devină membre ale Uniunii Europene. Într-adevăr, um, au existat câteva probleme și în timpul alegerilor, dar Muntenegru sprijină activ cooperarea regională și în viitorul apropiat credem că își va rezolva și um, problemele legate de frontierele cu țările învecinate. Înainte de a deveni membru al Uniunii Europene, însă, Muntenegru va trebui să rezolve foarte multe probleme, astfel încât să se alinieze la standardele europene. Tocmai de aceea, guvernul din Muntenegru trebuie să păstreze un dialog constant cu cetățenii săi și Succesul întregului proces uh, depinde de relația dintre partidele de guvernare și opoziție. Opoziția s-a întors, ceea ce este o evoluție care trebuie salutată. Mulțumesc! Thank you, Tonino Pizzula. Mulțumim, domnule Pizzula. Mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul? Văd că nu. Atunci, poate e cineva de la DigiNear da, doamna Crimeno? Nu vă văd prea bine. Îmi trebuie ochelari. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Tanoc și stimați eurodeputați, întâi de toate vreau să îl felicit pe raportor pentru proiectul de rezoluție privind Muntenegru Comisia Europeană împărtășește această analiză, care de fapt reflectă principalele constatări din raportul nostru de țară. De asemenea, se reflectă angajamentul Comisiei în regiune, în conformitate cu declarația de la Sofia și strategia pentru Balcanii de Vest. Ne-am concentrat pe priorități care au fost discutate și la summitul de la Londra. După cum ați spus, Muntenegru este țara cea mai avansată uh, din uh, cele care vor să adere la Uniunea Europeană, 31 capitole deschise din 35, capitolul 17, politică economică și monetară, ultimul care a fost deschis la ultima conferință interguvernamentală de pe 25 iunie. Negocierile vor continua pe fond, însă progrese suplimentare nu pot avea loc dacă Muntenegru nu face o prioritate din identificarea și combaterea blocajelor din ce privește din uh, statul de drept, traficul cu ființe umane, spălare de bani și sequestrarea și confiscarea activelor provenite din infracțiuni. În ce privește libertatea presei, inclusiv uh, demiterea șefului radiodifuziunii și atacurile, criticile la adresa ONG-urilor, trebuie să fie abordate rapid. Nu există scurtături pentru a deveni membru. Capitole 23 și 24 vor continua să definească ritmul negocierilor. Un ultim cuvânt în ce privește situația politică. Noi am încurajat sistematic toți actorii politici din Muntenegru să încerce să rezolve tensiunile și să se întoarcă în Parlament. Am văzut că treptat au revenit partidele de opoziție, majoritatea lor, și acesta e un prim pas încurajator care trebuie să continue sunt convinsă că mesajele consecvente care vin și de la dumneavoastră și de la noi la comisie vor oferi statului Muntenegru orientări utile pentru aderarea la Uniunea Europeană, pentru a rămâne un stat credibil în acest efort. Încă o dată vă mulțumesc în numele Comisiei Europene pentru proiectul de rezoluție și pentru contribuția valoroasă. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată doamnă. Mai dorește altcineva să intervină? Poate de la comisie, de la SAE? Nu, văd că nu. Atunci, Charles, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am auzit uh, cuvinte de apreciere și de încurajare de la toate partidele politice Sigur că și eu sunt de acord cu uh, anul 2025 uh, ca data estimată pentru aderarea la, Uniune, la Uniunea Europeană. Eu uh, aș primi cu drag orice amendamente prin care să putem întări această idee care mi-e dragă. Și da, um, alegerile au fost derulate eficient, s-a putut vota, s-a putut dezbate, a fost uh, de unde să se aleagă. Alineatul 31 la care se referit colegul Peterle încearcă să trateze într-un mod cât mai compact uh, problema graniței cu Croația, pe care am menționat-o și în alte rapoarte și mă bucur dacă vreți să dezvolți acea idee. În ce privește uh, libertatea presei, m-am referit la asta, au fost mai mulți colegi care s-au referit la ea. Nu știam că este o problemă la capitolul 25, cadastru și carte funciară, dar uh, pot să preiau și acest aspect. Domnul Meseric de la Vers a vorbit despre autoritatea de combatere a corupției, Uh, și despre demiterea unui oficial va trebui să-mi dați mai multe detalii. În orice caz, eu susțin uh, consolidarea acestei autorități și uh, aducerea unui plus de transparență în licitațiile publice. Doamna Lunace, care nu mai este în comisia noastră, știe bine că am avut lupte pentru a include și o secțiune de mediu înconjurător în rapoartele noastre. Muntenegru se mândrește cum că este un stat foarte ecologist. E lucru care sigur intrigă. Mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, sprijinul de la GUE, pentru că cu alți membri GUE am avut uh, dispute lungi în anii anteriori. Știu că avem păreri diferite, știu că vorbim de organizații multilaterale care apără democrația și valorile comune. NATO este supusă la uh, atacuri din partea unor uh, actori neașteptați. Ar trebui să sprijinim uh, aspirațiile euroatlantice ale Muntenegrului. Um, e foarte bine că vrea să adere la UE și, de ce nu, și la NATO. Mulțumesc, Charles Stanock, pentru aceste comentarii finale. Mulțumesc, dragi colegi, pentru contribuțiile voastre. Vă amintesc că urmează pe 30 august, la ora 11, termenul de depunere a amendamentelor. A doua examinare, 22 septembrie, votul în AFET a, va fi pe 9 octombrie și votul în plen cred că va fi în noiembrie, dar rămâne de confirmat. Putem trece la punctul 6. Am recuperat 15 minute. Discutăm despre bugetul general al Uniunii Europene pentru sec pentru exercițiul financiar 2019 toate secțiunile. Ca în fiecare an vorbim despre două elemente separate, dar strâns legate. Întâi, vom face amendamente la proiectul de buget prezentat de comisie și, în al doilea rând, vom adopta un aviz pentru o rezoluție care să însoțească bugetul. Vreau să dau cuvântul raportorului, domnului Benifei, care e aici să ne prezintă proiectul de aviz și să ne spună care e perspectiva domniei sale, abordarea domniei sale cu privire la buget și la posibile amendamente. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor raportori de la toate grupurile pentru contribuțiile lor. Am reușit să definim prioritățile comisiei noastre pentru bugetul 2019. Sigur, mulțumesc și colegilor de la Comisia Bugete care au ținut seamă de multe dintre temerile pe care noi le-am exprimat și le-au preluat în mandatul pentru negocierea în trialog. Am ajuns la o etapă crucială în ce privește contribuția noastră la bugetul general. Astăzi dezbatem avizul și știm deja care va fi poziția Consiliului de la care va trebui să începem negocierile. Față de textul Comisiei, pot să spun că vedem că statele membre își continuă proastele obiceiuri, anume reduceri generalizate chiar și pentru programele strategice, pe baza acestui slogan că facem economie de bani. Noi credem că ar trebui să stimulăm, să îndemnăm statele membre să facă tocmai opusul. A trebuit să ne concentrăm textul pe prioritățile cele mai arzânde, ca se spun așa. La rubrica 4 s-au uh, majorat uh, fondurile alocate Turciei pentru refugiați și, prin urmare, marja de manevră pentru a reacționa la diverse alte crize ce pot apărea este foarte limitată. Strategia per E necesar să acordăm resurse suficiente, în special în lumina strategiei pentru Balcan de anul trecut din februarie. Resursele pentru Turcia, în contextul IPA Doi, trebuie să fie crescută, mai ales uh, în lumina rezultatelor alegerilor recente. Fondurile care au rămas trebuie să fie direcționate către societatea civilă. Apoi, este nevoie să păstrăm uh, finanțarea pentru cea de-a doua tranșă a instrumentului pentru refugiați pentru Turcia. Proporția actuală între Uniunea Europeană și statele membre de 1 miliard versus 2 miliarde. Apoi am subliniat faptul că marjele sunt foarte reduse pentru instrumentul de vecinătate, mai ales ca urmare a um, angajamentelor luate pentru Siria și fondul fiduciar pentru Africa. De asemenea, am subliniat nevoia de a confirma sprijinul pentru Ucraina și pentru uh, Tunis Rusia și trebuie să păstrăm și sprijinul pentru Libia. De asemenea, trebuie să consolidăm um, finanțarea pentru drepturile omului, în special pentru activiștii din acest domeniu care sunt sub presiune în diferitele regimuri. De asemenea, trebuie să ne reafirmăm sprijinul um, pentru Orientul Mișlociu. În următoarele zile vom trimite câteva amendamente pentru modificarea textului, care încă nu este exhaustiv. Vom relua câteva dintre aspectele pe care le-am menționat și în scrisoarea trimisă Comisiei pentru Buget uh, și um, de asemenea, vom relua și câteva dintre elementele din poziția Consiliului. Mă le mulțumesc colegilor pentru um, sprijinul pentru acest proiect și sper că vom putea continua colaborarea bună de care ne-am bucurat până acum. Mulțumesc! Grazie, signor Benefei. Mulțumim, domnule Benefei. Acum dăm cuvântul celor care vor să intervină. Mă uit pe listă. Doar un coleg s-a înscris la cuvânt până acum. Avem doi? Deci întâi dau cuvântul unicului Dan Cristian Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că suntem în total cinci membri ai comisiei rămași în sală. Vă doresc tuturor vacanțe plăcute, ce să zic. În ce privește avizul redactat de colegul Benifei, Întâi de toate, vreau să-l felicit pentru acest uh, prim text referitor la instrumentele financiare externe și sunt de acord cu colegul în ce privește liniile principale ale bugetului pentru anul viitor. Uh, rubrica 4 în special. Într-adevăr, majorarea resurselor la această rubrică reprezintă un pas înainte, un pas bun dar trebuie adăugat că această creștere merge în special pentru susținerea refugiaților din Turcia. Deci ne va rămâne o marjă foarte mică de manevre în caz că apare o criză financiară în viitor sau o criză în vecinătate sau mai știu eu ce. Și nu-mi place faptul că s-au redus uh, fondurile disponibile pentru susținerea reformelor politice în Balcani. Nu putem să ne retragem angajamentul pe care ni l-am luat pentru această regiune, Balcanii, Europa de Sud-Est, cum spunea domnul ministru. Nu putem să tăiem bugetul pentru acest domeniu, care este un domeniu cheie pentru viitorul european al acestor țări. Și mă îngrijorează presiunea financiară foarte mare pusă pe instrumentul european pentru vecinătate. Iar asta ar trebui să subliniem în avizul pe care îl transmitem. De asemenea, aș vrea să crească alocările pentru Fondul European de Securitate Comună, care a fost redus în propunerea Comisiei Europene. Vreau să subliniez de asemenea rolul esențial al uh, instrumentului european pentru pace și rolul crucial pe care îl are un buget alocat pe măsură. În ce privește politica de apărare europeană, avem acțiunea pregătitoare pentru apărare și asta va putea juca un rol important în anii ce urmează pentru consolidarea sectorului apărării europene. Ca raportor din umbră, sunt convins că voi avea o colaborare foarte bună cu raportorul Benifei și că toate aceste idei pe care le-am menționat aici vor fi preluate în textul final al avizului dat de comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumim, Cristian Preda. Doamna Sabina Lăzing are acum cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să precizez că o să am intervenție în limba germană și să-mi exprim solidaritatea cu interpreții care astăzi sunt în cea de-a 36-a zi de conflict social. Revenind la domnul Benifei, doresc să-i mulțumesc și voi fi foarte succintă. În mare, suntem de acord cu foarte multe puncte din avizul dumneavoastră, mai ales când vine vorba de punctele referitoare la facilitatea pentru Turcia. Suntem de acord cu cele scrise de dumneavoastră acolo. Însă, în general, privim foarte critic aceste fonduri fiduciare pe de o parte, datorită lipsei transparenței necesare și a lipsei de clarități în legătură cu ce se cheltuie, pe ce se cheltuie fondurile respective. Și, în general, nu stăm de acord cu un cu fondul fiduciar uh, dedicat continentului african. La punctul 7, sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui să sprijinim mai mult soluționarea conflictelor, însă mă întreb dacă uh, mijloacele financiare sunt deficiente sau lipsește de fapt și orientare corectă a politicii pentru a soluționa aceste conflicte. De exemplu, Ucraina nu va reuși să ajungă pe propriile picioare prin politică neoliberală dacă nu va combate în mod serios, de exemplu, corupția. Apoi, Tunisia din punctul de vedere al uh, ajutorului economic uh, primit din partea Uniunii Europene, aceasta a avut, o, a avut doar uh, a avut forma principală a unui ajutor financiar din partea Fondului Monetar Internațional, ceea ce nu a ajutat-o să își revină prea mult și în Libia, de exemplu, nu, nu ar trebui să ne sporim exporturile. Înspre Libia nu ar trebui să ne sporim exporturile de uh, arme și cred că este o rușine dacă Uniunea Europeană se referă întotdeauna la umanitate, la respectarea drepturilor omului și în același timp în Libia și în nordul continentului african ajung uh, fonduri financiare, mijloace financiare pentru a ține departe toți acești oameni care încearcă să ajungă în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Lezing. Dragi colegi, mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Vă rog. Domnul Khan. Foarte rapid vreau să îi spun uh, prietenului meu și colegului Benifei că a făcut o treabă foarte bună textul este clar, e un punct foarte bun de pornire, putem să aducem câteva îmbunătățiri, dar a făcut o treabă foarte bună. Felicitări! Thank you, and I think we can all echo this good work. By... Da, uh, mulțumim. Într-adevăr, uh, treabă foarte bună, colegul Benifei. Acum îi dau cuvântul domnului Mark Johnson, director de la DG Near, Unde sunteți? Ah, acolo. Bun venit! Sunteți irlandez sau britanic? irlandez. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului. Prezentarea avizului vine într-un moment foarte oportun în ce privește procedura bugetară, deoarece Consiliul uh, își face propria analiza bugetului, iar mâine la Coreper vor avea loc discuții și luări de poziții pe marginea proiectului de buget prezentat de comisie. Sunt două lucruri care au reieșit până acum din discuțiile în Consiliu și care se completează cu avizul și modul în care veți uh, privi proiectul de buget. Vreau să le menționez. Balcanii de Vest, despre care s-a vorbit de mai multe ori, și Turcia. În cazul Turciei, este greu să descifrăm uh, documentele, așa că, dacă îmi dați voie, aș aduce o clarificare a propunerii pe care noi am prezentat-o și totodată să vă informez cu privire la ultimele evoluții din Consiliu. Așadar, în ce privește pregătirea propunerii de buget, noi de obicei ne bazăm pe cifrele din uh, documentele strategice și pentru uh, Turcia avem o hartă cu uh, estimări. Uh, anul trecut a fost un acord în cadrul bugetului care a dus la o reducere cu 175 de milioane net a sumei propuse de Comisie pentru bugetul 2018. Deci proiectul de buget de anul trecut, până la urmă, a fost uh, semnat cu minus 175 de milioane pe care Turcia le-a pierdut și care au fost trecute în rezervă, în fondul de rezervă. În plus, anul ăsta am făcut o, o evaluare a performanței la regulamentul IPA și astfel uh, fondurile disponibile pentru Turcia au fost reduse și mai mult, cu încă 78 de milioane de euro. Deci în 2018 reducerea totală pentru Turcia a fost de 253 de milioane de euro. Deci în mod clar am uh, ținut cont de poziția adoptată de Parlament anul trecut cu privire la buget și de rezultatele propriei noastre evaluări a performanței. Și când ați avut uh, dialogul strategic cu privire la documentele strategice, s-a spus că vor mai fi și alte reduceri. Și asta am făcut, de fapt, la Turcia în uh, acest proiect de buget pe 2019. Deci, dacă vă uitați unde, unde suntem în programarea financiară, pentru Turcia ar fi trebuit să propunem suma de 650 de milioane de euro, un pic mai puțin de suma asta. De fapt, însă, suma pe care am propus-o noi pentru Turcia, scăzând um, acea facilitate pentru refugiații din Turcia, suma propusă, deci, este de 252 de milioane, mai puțin, de fapt, cu 252 de milioane. Astfel, bugetul pentru Turcia este un, în jur de 400 de milioane de euro, puțin mai mic, de fapt, 390 ceva de milioane fondurile pentru Turcia sunt distribuite în trei linii bugetare principale. Este una, de fapt două linii bugetare, care se regăsesc în uh, domeniul dumneavoastră de politică. Prima vizează sprijinirea reformelor politice și alinierea progresivă cu, Uniunea, cu achiul Uniunii Europene. Și, în al doilea rând, avem susținerea dezvoltării teritoriale. Și apoi o a treia linie care ține de DG Agri, sprijinirea dezvoltării sociale, economice, teritoriale. De fapt, asta e partea de IPA, uh, dezvoltare rurală pentru țările în curs de aderare. Ce se întâmplă? Pe lângă acea reducere făcută de 253 de milioane raportat la propunerea inițială, Consiliul a adoptat o poziție pe care știu că au adoptat-o la nivel de grup de lucru și n-am niciun motiv să nu cred că această poziție nu va fi preluată de Consiliu foarte curând, care prevede o reducere suplimentară a liniei bugetare pentru Turcia. Adică încă 147 de milioane de euro vor fi tăiați. Această reducere vizează în primul rând prima linie bugetară. Vă amintesc, aceasta sprijină reformele politice, o aliniere treptată cu achiul Uniunii Europene. Dacă aceasta va fi poziția finală a Consiliului, ne va pune câteva probleme. Pentru că această linie bugetară este cea prin care noi, de fapt, sprijinim participarea Turciei la programele Uniunii. Erasmus, Fiscalis, programele vamale, combaterea traficului de droguri, aplicarea legii și sprijinul pe care noi îl acordăm societății civile din Turcia. Practic, toate aceste programe ale Uniunii sunt acoperite din această linie bugetară. Și, de fapt, astea sunt obligații internaționale pe care ni le-am asumat prin tratatele încheiate între Uniune și Turcia. Deci trebuie să ni le onorăm. Deci, propunerea Consiliului uh, este foarte problematică pentru noi în acest moment. Vă amintesc că dacă Parlamentul nu inversează această propunere a Consiliului, dacă nu veniți cu un amendament pentru a reface proiectul de buget, această reducere de fonduri se va aplica și în procedura de conciliere nici nu se va mai discuta această problemă. Pe de altă parte, și s-ar putea ca mulți să fiți uh, de acord cu asta, dacă Parlamentul dorește să uh, reducă bugetul pentru Turcia în 2019, v-aș invita să vă gândiți cu mare atenție de la ce linie bugetară tăiați alocările. Pentru că linia bugetară pe care Consiliul s-a concentrat acum este tocmai acea linie bugetară care, credem noi, ajută la îmbunătățirea situației din Turcia și nu la înrăutățirea ei. Al doilea aspect, Balcanii de Vest. Când am redus anvelopa pentru Turcia cu 253 de milioane, acești bani au fost uh, mutați la capitolul Balcanii de Vest. Dacă vă uitați la documentele strategice și la programarea financiară de acum un an, vedeți că în proiectul de buget propus există o creștere netă de 253 de milioane de euro. Ma, aceste fonduri sunt pentru programe multițară și s-a comentat S-a spus că sprijinul pentru reformele politice de fapt se reduce. Dați-mi voie să vă explic. În programarea financiară am tot cerut sprijinirea uh, reformelor politice sumă de 198 de milioane. Această sumă a crescut cu 10 milioane de euro pentru anul în curs. Scăderea percepută este o scădere față de creșterea pe care am operat la linia bugetară anul trecut. Deci astea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun. Bineînțeles, Digineer este gata să vă ofere tot sprijinul de care aveți nevoie. Suntem deschiși să vă oferim orice explicații de care aveți nevoie în legătură cu propunerea noastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Johnson, pentru aceste observații detaliate. Domnule Benifei, doriți să răspundeți? Vă rog. Um, yes, um, I'd like to, uh... Da, vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru munca făcută împreună și pentru cuvintele frumoase pe care mi le-au adresat. În ce privește intervenția pe care tocmai am auzit-o din partea DigiNear, Vreau să vă spun că aceste preocupări sunt absolut de înțeles, dar ne-ar fi mult mai ușor să lucrăm cu Consiliu pe această temă dacă ne-ați putea oferi nouă în comisie și mie, raportorul în special, mai multe detalii. Poftim? Comisie, am spus. Dar cu atât mai util ar fi să le oferiți raportorului. Sigur, întregii comisii pentru transparență. Deci să ne oferiți uh, mai multe detalii de ce uh, sunteți de părere că uh, Sprijinirea societății civile prin această linie bugetară, de fapt, este biletul de intrare pentru programele pe care le-ați menționat. Avem nevoie de cifre și de date pentru a putea argumenta. Deci, vă rog să ne faceți o defalcare detaliată a modului în care sunt cheltuiți banii. Cred că astfel ne-ar fi mai ușor să discutăm aceste puncte și să înțelegem raționamentul pe care tocmai ni l-ați expus. Pentru că eu unul sunt gata să îl uh, preiau. Pare foarte logic, deci am nevoie de detalii. Mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Mulțumesc! Între timp a venit un invitat special. Uh, Germania are 16 membri Ehm, doamna 16 landuri și uh, Niedersachsen este cel mai frumos dintre ele, așa că avem un reprezentant al acestui land aici. Mă bucur. Acum, vă amintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 iulie, luni, amendamentele bugetare și pentru proiectul de aviz. Înțeleg însă că amendamentele se pot depune doar în limba engleză. Iar votul în AFET va fi pe 29 august, sper. Punctul 7. Diverse. Ceva de semnalat? Nu? Atunci, pe 29 și 30 august avem următoarea noastră reuniune. Punem punct acestei reuniuni și reluăm exact la ora 5 biroul extins și coordonatorii AFET. Deci, membrii biroului și coordonatorii sunt singurii care pot rămâne în sală. Mulțumesc foarte mult, seară frumoasă și bucurați-vă de meciul de fotbal!